Dragi colegi, bine ați venit la cea de-a doua parte a reuniunii noastre. Reuniunea coordonatorilor a început de la orele 9. Um, acum noi vom relua lucrările Comisiei în general și începem cu uh, articolul 10, finanțarea pentru dezvoltare. E o chestiune foarte importantă deoarece, după cum știți, în acest an se va desfășura conferința de la Addis Abeba în luna iulie, la care va participa comunitatea globală pentru a vedea cum se poate finanța dezvoltarea pentru uh, următorii 15 ani după 2015. Și în septembrie va avea loc un, uh, o adunare generală la ONU pe tema asta. Avem o audiere pe aceeași temă uh, după amiază, după vot, în această după amiază, uh, și sunt convins că domnul Silva Pereira ne va povesti mai multe uh, în audiere. E, deci, unul din subiectele cele mai importante de care ne ocupăm în acest an. Uh, aproximativ acum două săptămâni, Comisia a prezentat o comunicare cu o propunere numită o abordare UE a finanțării pentru dezvoltare și facem și noi un raport din proprie inițiativă ca reacție la acea comunicare și trebuie să votăm acest raport înaintea Consiliului de la sfârșitul lui mai ca să influențăm această reuniune a Consiliului. Și cu acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului raportor Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă spun că salut uh, șansa de a avea această primă dezbatere uh, în legătură cu poziția Parlamentului European față de finanțarea pentru dezvoltare. După cum spuneați, uh, foarte recent Comisia a prezentat o comunicare pentru un parteneriat global pentru eradicarea sărăciei și o dezvoltare durabilă după 2015. Acum uh, eu elaborez proiectul de raport. Va fi apoi disponibil pentru traducere Însă deja am avut o primă reuniune cu raportorii din Umbra și am organizat o întâlnire și cu ONG-urile la începutul lui februarie și, după cum ați spus, doamna președintă, în această după-amiază vom avea o audiere publică aici pe această temă un, și acolo vom avea ocazia să ascultăm pe domnul comisar Mimița și pe alți actori importanți, ONG-uri din sectorul privat, de asemenea instituții internaționale, uh, toți aceștia vor participa după amiază. În ce privește calendarul uh, pentru raportul Parlamentului European, termenul pentru amendamente e, după cum știți, 23 martie. Votul în comisie va avea loc pe 20 aprilie și votul în plenară în uh, sesiunea din mai, 18 mai, înaintea adoptării concluziilor Consiliului. În pregătirea conferinței din iulie de la Addis Abeba. Mai rămân 20 uh, de săptămâni până la acea conferință de la Addis Abeba, conferință desigur foarte importantă, deoarece rezultatul ei probabil va însemna uh, că vom ști cum uh, intenționează uh, la nivel global donatorii să financeze dezvoltarea. Deci, Conferința din iulie este cheie, vom, vom avea apoi două întâlniri la nivel înalt, summitul ONU la New York în septembrie și, sigur, conferința de la Paris din decembrie pentru a ne pune de acord în legătură cu noul acord uh, global pentru climă. Deci, în pregătirea conferinței de la Addis Abeba avem multe de făcut. Va trebui adoptat un plan de acțiune pentru ca agenda de dezvoltare să fie pusă în practică. Avem așadar doar 20 de săptămâni la dispoziție pentru a ajunge la un acord politic. Nu trebuie subestimate nevoile de uh, finanțare. E vorba de o estimare de 3,9 triliarde de dolari anual și asta este o evaluare uh, subestimată. Uh, E clar că e nevoie de mai multe uh, fonduri să fie puse la dispoziție, deci Parlamentul European trebuie să susțină eforturile ONU și ale secretarului său general pentru a se ajunge la un parteneriat global și unul care să uh, respecte principiul responsabilității partajate. Așadar, să existe contribuții din partea tuturor țărilor membre, bineînțeles, fiecare la nivelul capacității sale. Situația economiei globale s-a schimbat mult în ultimii 15 ani, deci trebuie ținut cont de acest factor. Au apărut, iată, economiile emergente. Lista țărilor cu venituri mari și medii s-a schimbat în ultimii ani deci, probabil că putem aștept, ne putem aștepta și din partea altor parteneri uh, angajamente diferite pe viitor. Însă, desigur, Uniunea Europeană rămâne un actor foarte important. Știm cu toții că Uniunea Europeană încă este cel mai mare donator în ce privește asistența pentru dezvoltare în întreaga lume și probabil că și pe viitor va continua să joace același rol. Bun, deci avem în această comunicare din partea Comisiei și cred că trebuie să salutăm voința politică demonstrată de către Comisie. Se spune acolo că un european se angajează să joace pe deplin rolul Deci putem lua asta ca o declarație politică pozitivă. Nu m-aș referi acum doar la două, trei chestiuni politice pentru a lansa dezbaterea. În primul rând, evaluarea mea a comunicării Comisiei ar fi că există totuși o lipsă de angajament din partea noastră ceea ce sigur că este un semnal negativ din punct de vedere politic și creează un risc uh, la adresa întregului proces. Există ONG-uri care vorbesc și ele despre o lipsă de ambiție. Eu spun o lipsă de angajament mai degrabă, pentru că în această comunicare Comisia Europeană propune să avem un nou angajament cu un obiectiv de 0,7%, însă calendarul pentru a uh, atinge acest obiectiv ar trebui să depindă de negocierile la nivel global cu alți parteneri uh, importanți. Așadar, practic, Comisia Europeană își demonstrează susținerea față de obiectivul propus de către secretarul general, însă Secretarul General a propus de asemenea să avem un acord privitor la calendar. Și, de fapt, acest, acest obiectiv deja exista. Deci, dacă dorim să fim uh, credibili, Uniunea Europeană ar trebui să spună mai multe. Sigur, uh, să susținem 2,7%, dar să spunem și că suntem gata să <clears throat> propunem un calendar și un mecanism de monitorizare ca acest obiectiv să fie credibil. Ceea ce mm, ne-ar arăta rolul de lider pentru negocierile de la Addis Abeba, pentru că dacă nu, riscăm să fim uh, percepuți ca nefiind credibili ceea ce cred eu că ar submina posibilitățile de a ajunge la un acord pozitiv la Addis Abeba. Deci, aceasta, aceasta ar fi prima mea observație politică, lipsă de angajament. Acum, asta mă duce la alte, la alte chestiuni specifice de susținerea financiară pentru țările cele mai puțin dezvoltate, deoarece Comisia Europeană menționează în document că toate țările cu venituri uh, ridicate trebuie să respecte obiectivul ONU de 0,15%. Să eu consider că nu suntem destul de ambițioși aici. Ar trebui să vorbim mai degrabă de 0,2%, cel puțin. Ar fi, într-adevăr, o dovadă că suntem mai ambițioși. Sigur că în dezbatere trebuie să ținem seama și de faptul că are loc o discuție pentru a se vedea ce anume înseamnă ajutorul oficial sau asistența oficială. Deci așteptăm uh, la Addis Abeba să avem o definiție clară. E o discuție foarte importantă. Pentru că ne-am dorit să avem un obiectiv semnificativ nu avem nevoie de o nouă definiție cu acelea sume de bani. Deci dacă noua definiție e doar un instrument pentru a evita noi angajamente financiare, atunci uh, n-ar trebui să ne convină. Așadar, discuțiile sunt în curs pentru a se găsi o definiție și există alte discuții în curs în legătură cu caracterul adițional vor exista decizii privitoare la schimbările climatice și atunci acest principiu al caracterului adițional este unul, sau suplimentar este unul foarte important. O a doua problemă politică, uh, propriile resurse. Sigur, Comisia Europeană a spus pe drept cuvânt că e important să mobilizăm toate resursele interne pe care le avem la dispoziție dar pentru asta sigur că e nevoie de un sistem de impozitare care să funcționeze. E de importanță majoră și eu cred că Parlamentul European trebuie să încerce trebuie să încerce să se asigure că discuțiile privitoare la cooperarea internațională în materie de impozitare, materie fiscală, și cooperarea pentru uh, sisteme fiscale care să funcționeze uh, se află în centru, ar trebui să se afle în centrul discuției pentru uh, finanțarea pentru dezvoltare pe viitor. Asta e valabil și în legătură cu discuția privitoare la noi surse de finanțare, ca să vedem cum putem utiliza aceste noi surse de exemplu, taxa pe tranzacțiile financiare, taxa de mediu. Asta pentru a putea impulsiona finanțarea pentru dezvoltare. Asta ar fi a doua observație de natură politică și cea de-a treia se referă la sectorul privat. Sigur, e foarte important să implicăm sectorul privat. Se spune în documentul Comisiei că există acolo un potențial uriaș uh, din partea sectorului privat și e adevărat. Însă asta înseamnă că noi trebuie să discutăm condițiile necesare pentru ca sectorul privat uh, să fie pe linie cu aceste obiective de dezvoltare durabilă și cum putem face asta, cu ce instrumente financiare, răspunsul este esențial și eu cred că discuția noastră politică ar trebui să încerce să găsească acest răspuns. Și în final, transparența, responsabilitatea, lupta împotriva corupției, când uh, discutăm uh, uh, toate acestea, e important să ne asigurăm că banii pentru ajutoare uh, ajung acolo unde trebuie. și trebuie să facem tot ce putem ca să ne asigurăm că există această transparență și această responsabilitate Așadar, poziția noastră politică și a Uniunii Europene în general ar trebui să fie una care subliniază toate aceste uh, teme. Bun, cam astea ar fi observațiile mele politice. Sigur că trebuie să mai discutăm multe alte chestiuni, guvernanță globală, de exemplu. Însă observațiile mele au, și-au dorit doar să lanseze această dezbatere și acum aștept cu interes să conlucrăm, mai ales cu raportorii din umbră, ca să pregătim cât mai bine raportul. Mulțumesc! Very much. Mm, thank you very much. Mulțumesc! Uh, unii din raportorii din umbră deja doresc să ia cuvântul. And Katie the first. So, so Paul Rubik first. Vă rog, domnul Rubic începe. Paul, uh, thank you very much uh, for this uh, very good uh, uh, debate on uh, the report. Mai întâi vă mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă dezbatere în legătură cu acest raport și trec la limba mea maternă. Aș dori să îl felicit pe uh, Pedro Silva Pereira călduros, pentru că aceste obiective sunt extrem de importante pentru noi toți. Până la urmă vorbim și de uh, statele membre ale Uniunii Europene și de organizațiile internaționale și de modul în care acestea uh, cooperează unele cu celelalte. Bineînțeles, Uniunea Europeană are un rol crucial de jucat. Vom vedea ce se uh, va întâmpla la New York, când vor fi adoptate probabil cele 17 obiective care vor trebui urmate de îmbunătățirea standardelor de viață a oamenilor de peste tot din lume. Pentru mine este foarte important capitolul care ține de energia regenerabilă. Fără energie uh, nu poți uh, să uh, folosești echipamente electrice, nu poți să-ți folosești telefonul mobil și așa mai departe. În zonele rurale, cele mai sărace, unul dintre primele lucruri care trebuie făcute este acela de a asigura furnizarea cu energie. Bineînțeles, și apa curată este fundamentală pentru ca oamenii să poată produce alimente sănătoase. Mai mult de atât, e nevoie și de un sistem uh, de sănătate decent și durabil. Familiile, um, IMM-urile, companiile au nevoie de asistență în acest domeniu. Prin urmare, avem nevoie de o abordare interdisciplinară în ceea ce privește ajutorul pe care îl acordăm. Apoi, uh, Finanțarea pentru ajutorul de dezvoltare este un element uh, crucial. Nu cred că banii însă sunt uh, elementul cheie aici ci uh, cred că totul ține de încercarea de a ajuta pe oameni să se ajute apoi mai departe singuri. Trebuie să ne aducem și noi contribuția. Avem astăzi 1,3 miliarde de oameni pe pământ care nu au curente, 2,6 miliarde care continuă Uh, să folosească biomasă uh, într-o manieră tradițională pentru a se încălzi și uh, trebuie să oferim oamenilor și energie la prețuri decente. Aceasta continuă să rămână prioritatea mea. Dacă ne gândim puțin la instalarea unor panouri solare în Africa sau la un, anumite turbine uh, electrice. la uh, rețele de biocarburanți uh, sau folosirea bateriilor pentru a crea microrețele de energie, e bine, aceste elemente sunt extrem de importante. Fără energie, nu putem aborda așa cum trebuie problema sărăciei. Până la urmă nu vorbim doar de transferul de bani către statele în curs de dezvoltare. Ajutorul trebuie să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie de el. În faza de control bugetar uh, trebuie să fim foarte atenți la aceste lucruri. Trebuie să vedem cât de eficienți sunt banii pe care noi îi alocăm acestor state, acestor oameni. Foarte adesea banii pur și simplu dispar din cauza anumitor practici netransparente sau din cauza anumitor uh, grupuri care se implică în uh, afaceri uh, dubioase, transferând banii în paradisuri fiscale. Deci trebuie să ne asigurăm că există transparență în gestionarea fondurilor pentru a ne asigura că banii ajung la beneficiarii reali. Apoi, uh, microcreditele ar trebui să beneficieze de o mai mare atenție din partea noastră. Dacă cumperi uh, mai multe panouri solare pentru uh, un sat, atunci te ocupi de o activitate productivă, ceea ce ar putea duce la un număr mai mare de panouri în timp, după care satul ar putea să aibă de câștigat pe termen lung. Pentru proiectele mai mari, trebuie să implicăm și donatorii privați. Asta înseamnă însă că transparența trebuie să fie încă și mai evidentă. Pot să mă gândesc aici uh, la Banca Europeană de Investiții, care ar putea juca un rol mai important pe uh, viitor. Planul de investiții al lui uh, Jean-Claude Juncker va genera finanțare cu un efect de pârghie substanțial asupra ajutorului pentru dezvoltare. Este un pachet uh, foarte consistent și cred că trebuie să ne gândim puțin la ce tip de ajutor ar putea oferi BEI uh, pentru statele în curs de dezvoltare. Un punct important pentru mine e următorul. Fluxurile ilegale de bani uh, spre, dinspre aceste state ar trebui oprite. Vorbim până la, 100 de, uh, până la urmă de 1000 de miliarde uh, în uh, ajutor de dezvoltare care sunt direcționați în altă parte. Deci, din nou, e crucial să monitorizăm și acest aspect, să existe o luptă adecvată cu corupția. Uniunea Europeană are structuri pe care le poate pune la dispoziție acestor state, își poate pune la dispoziția lor cunoștințele tehnice, astfel încât statele să ajungă Uh, să dezvolte și acest aspect al uh, luptei cu corupția, al luptei cu uh, transferurile ilegale de bani. În ceea ce privește cifrele, am văzut că avem un obiectiv între 0,15 și 0,7%. În Grecia, Spania, Portugalia, Italia trebuie să începem să întrebăm dacă acest obiectiv este realist sau fezabil cred că comunitatea uh, internațională trebuie să se gândească puțin la modul în care putem oferi asistență la locurile unde putem uh, face. Haideți să ne gândim puțin uh, la uh, Corea de Sud, care este un exemplu pozitiv uh, de uh, beneficiar ajutorului care acum a ajuns donator. Bineînțeles, și China ar putea să facă foarte mult pe acest front al ajutorului pentru dezvoltare. Și cred că Comisia Europeană trebuie să uh, se gândească puțin la niște parteneriate, să vadă cu cine putea noi lucra pe viitor. Vă mulțumesc. Charles Gorens. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că din uh, motive care țin de claritate va trebui să abordăm mai întâi uh, uh, toate formele de uh, finanțare. Aș dori să îi mulțumesc raportorului, domnului uh, Pereira, pentru această dezbatere și pentru modul în care a redactat acest raport. După părerea mea, ar trebui să fim foarte fermi în ceea ce privește diversele moduri de uh, finanțare. Există mai întâi uh, ajutorul public pentru dezvoltare. Din câte știu, summitul african nu se va concentra în mod exclusiv pe ajutorul public pentru dezvoltare, uh, însă uh, va trebui să abordăm și celelalte forme și mă gândesc aici uh, la finanțarea privată, mai ales. Toți uh, banii care pleacă din uh, uh, țările noastre, spețele în curs de dezvoltare, nu sunt neapărat bani care contribuie la dezvoltare. Sunt alte forme de ajutor, însă nu toate contribuie la dezvoltare și la combaterea sărăciei. Apoi, există în al treilea rând formulele mixte public-private. Și în al patrulea rând trebuie să ne gândim puțin și la troc. Ce e asta? E bine, eu spun unei uh, țări în curs de dezvoltare, îmi dai uh, drepturile tale de exploatare uh, minieră, iar eu, la schimb, îți construiesc un spital. Deci și aici trebuie să ne gândim la anumite clarificări. Deci pentru anumite stări, țări emergente, această formulă încalcă toate principiile expuse la Paris, pentru că este uh, un ajutor uh, care trebuie să presupună implicarea responsabililor uh, noștri politici, care trebuie să spună lucrurile sus și tare la Addis Abeba. Să nu uităm și de anularea datoriei, care este la rândul său o formă de, anul, de ajutor cel puțin în conformitate cu criteriile Comitetului pentru Dezvoltare al OCDE. Problema uh, nu mai este însă de actualitate pentru că majoritatea uh, uh, datorilor fie au fost anulate, fie au fost rambursate. Și în cele din urmă, cred că Suma pusă la dispoziție pentru dezvoltare este generată de statele în curs de dezvoltare însele ajungem la un 5-6% uh, din uh, PIB, dar restul este generat de aceste state. Deci să nu le subestimăm capacitatea de a pune la dispoziția uh, propriilor dezvoltări anumite resurse absolut necesare. Și apoi, cred că trebuie să invităm și pe decidenții noștri politici, pentru că aici nu doar Parlamentul nostru trebuie implicat, deci ar trebui să implicăm și responsabilii politici din cadrul comisiei uh, să spună câte ceva uh, niște aspecte care mi se par absolut esențiale. Mai întâi, ce s-a schimbat față de Monterey? Pentru că uh, știm că atunci au fost asumate mai multe angajamente destul de precise care nu au fost respectate după aceea. Cred că este Cred că s-a schimbat însă ceva fundamental față de acel moment și anume Africa are în urmă uh, problema datoriei, ori noi uh, o avem în față. Deci uh, e o situație absolut inedită. Acum vreo 12 ani nu ne așteptam la asta. Apoi ce s-a mai schimbat? E bine, tipul de state emergente și mă gândesc puțin aici la o anumită capacitate de finanțare care nu prea este utilizată. Deci aici ar trebui să oferim o anumită asistență tehnică acestor state pentru a face progrese în ceea ce privește îmbunătățirea standardelor lor sociale. Pentru că Trebuie să spunem, noi suntem reticenți în a ne ridica standardele sociale pentru că uh, ne gândim uh, puțin și la concurența pe care o, presupune, uh, pe care o presupun statele emergente. Trebuie să ne gândim ce se întâmplă în China, India, Brazilia din perspectiva standardelor sociale și să nu uităm ce se întâmplă acolo riscă să afecteze negativ competitivitatea noastră. Trebuie să ne gândim deci și la asta. Apoi, competitivitatea în pericol. Uh, haideți să vedem ce se întâmplă cu creșterea în uh, Ghana. După căderea prețului uh, petrolului, această țară reușește totuși să-și crească produsul intern brut. Deci există un, o dezvoltare endogenă a acestor state. Uh, și o face prin vânzarea de materii prime. Trebuie să ne mai rafinăm uh, metodele de evaluare. Trebuie să cunoaștem puțin impactul uh, precis al ajutorului asupra diverselor state. Trebuie să ne dezvoltăm anumită capacitate de evaluare, însă asta ia timp și va trebui să ne clarificăm puțin metodele. Acest uh, lucru este imperativ, la fel uh, ca și insistența asupra uh, credibilității noastre, a celor 28 de state membre și ale Comisiei Europene. Trebuie să înțelegi că avem o responsabilitate comună într-o politică în care există competențe partajate. Trebuie să insistăm pe responsabilizarea tuturor actorilor implicați. Iar aici aș dori să abordăm problema lucrurilor pe care le vom face în statele unde nu există guvernanță, în state în care uh, teritoriul nu este uh, bine uh, acoperit de o autoritate uh, guvernamentală. Va trebui să uh, negociem așadar uh, uh, un spațiu pentru care am putea să ne implicăm împreună cu actorii care nu sunt publici, de exemplu ONG-urile sau alte asociații. Cum mi-a spus doamna Cazin uh, ieri, uh, răspunzând la o întrebare precisă a comisiei noastre, va trebui să ne gândim uh, ce vor anunța Națiunile Unite, mai ales din perspectiva acțiunilor umanitare la Addis Abeba. Deci vor exista angajamente de finanțare pentru dezvoltare plurianuale pentru a se evita acest dute vino permanent între executiv și parlament pentru a putea uh, uh, debloca uh, anumite fonduri. Situația a devenit inacceptabilă, pierdem din ce în ce mai mult timp pentru a debloca cele 5-10% rămase. Cred așadar că trebuie să punem capăt acestui spectacol și să ne axăm pe esențial, că și avem mijloacele de a o face. Doamna Heidi Hautala. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că raportorul nostru, domnul Silva Pereira, uh, a adus un bun punct de plecare pentru uh, raportul de, din proprie inițiativă viitor. Cred că uh, vom avea o poziție bună la Addis Abeba, unde va trebui să fim prezenți și în calitate de Parlament. Cred că sunt într-adevăr de acord uh, cu primul său uh, comentariu în legătură cu angajamentele. Dacă Uniunea Europeană nu se angajează pentru a finanța uh, dezvoltarea, cum ne putem aștepta la alții să o facă? Iar eu sunt puțin îngrijorat în urma discuției pe care am avut-o ieri cu Comisia în legătură cu angajamentele AOD. Corectați-mă dacă am înțeles greșit, însă mi se pare că Comisia va condiționa angajamentele Uniunii Europene uh, de 0,7% uh, de uh, ceea ce vor face celelalte părți ale lumii. Ori eu cred că asta nu va funcționa. Eu cred că ne confruntăm cu același blocaj care împiedică statele în curs de dezvoltare să își asume un obiectiv dacă aceasta este abordarea. Cred că mai avem timp să convingem statele membre și să sperăm și Comisia. Altfel, cred că com- comunicarea uh, este relativ uh, bună, are toate uh, elementele cheie, vorbește despre AOD-uri și eu mi-aș dori să existe și un angajament mai mare pentru statele cele mai puțin dezvoltate de exemplu, jumătate. De ce? Pentru că pentru că um, eu cred că statele um, în curs de dezvoltare vor reuși să uh, se ajute um, pe ele însele uh, în timp, dacă există o politică inteligentă care li se aplică. Însă, pentru statele cele mai puțin dezvoltate, asistența oficială pentru dezvoltare va continua să joace un rol uh, foarte important. Apoi, în ceea ce privește AOD-urile, OCDE-ul a introdus uh, un nou concept și anume de sprijin uh, total pentru dezvoltare, TOSD, un uh, aspect absolut uh, esențial pentru că vorbim până la urmă despre uh, o finanțare uh, văzută într-un context mai vast. Însă asta nu ar trebui să înseamnă că această asistență pentru dezvoltare ar trebui să fie diluată și că ar putea dispărea prin niște canale financiare foarte versatile. Ei bine, în ceea ce privește mobilizarea resurselor proprii, eu cred că OCDE-ul și comitetul său pentru dezvoltare, cu al său președinte, al cărui nume îmi scapă, da, Eric Sulham, uh, e un for uh, angajat uh, Uh, în a ajuta aceste state uh, să-și uh, reformeze administrația fiscală. A lansat un nou program, Inspectorii Fiscali Fără Frontiere, și eu cred că ar trebui și noi să contribuim la acest demers de reglementare a finanțelor în Africa. Sunt de acord cu colegii care au spus că mobilizarea propriilor resurse reprezintă elemente cheie pentru Addis Abeba. Apoi, când uh, vine vorba de uh, sectorul privat, eu cred că cu toții suntem de acord că acest sector va fi foarte important pentru uh, finanțarea pentru dezvoltare. Însă aș dori să vă împărtășesc un anume exemplu. Am fost primul ministru pentru dezvoltare internațională a Finlandei care a reușit să încheie sistemul de credite și concesiuni un sistem care uh, a folosit uh, uh, garanții comerciale pentru companiile care doreau să meargă în Africa și vreau să vă spun că această atmosferă în care noi lăudăm în continuu sectorul privat ar putea să fie periculoasă. Am înțeles că acest instrument se va întoarce indiferent de argumentele care merg împotriva sa, pentru că acesta s-a dovedit a fi destul de ineficace. Uh, vreau să spun că domnul raportor a menționat uh, anumite condiții uh, importante. Eu am analizat și recomandările Eurodat, care vorbesc despre orientări pentru o finanțare mai pertinentă, vorbesc despre orientări pentru parteneriatele public-private, da, cred că și aici ar trebui să mai analizăm lucrurile. Se vorbește și de drepturile omului în legătură cu mediul de afaceri dar pot să spun că toate aceste elemente continuă să fie uh, importante. Și toate acestea pentru ca sectorul privat să joace un rol uh, important uh, și nu acela de a ne îndepărta pe noi de la aceste obiective pentru dezvoltare. Apoi, transparența și răspunderea. Eu cred că acestea sunt elemente cheie în ceea ce privește dezbaterea cu privire la dezvoltarea internațională. Cred că trebuie să subliniem aceste aspecte, la fel și ajutorul uh, Uh, care uh, trebuie să fie bine reglementată uh, în ambele sensuri, și la beneficiari și la donatori. Să nu uităm că banii trebuie să ajungă la beneficiari, la cei care au cea mai mare nevoie de uh, ei. Și pot să spun că trebuie aștept să uh, cooperez cu toată lumea care se va implica în acest uh, proiect. Vom avea un uh, raport uh, din proprie inițiativă în legătură cu rolul sectorului privat. Domnul Deva este raportor și cred că vom putea reveni la aceste subiecte mai în detaliu mai târziu în această primăvară. Yeah, well, I mean, we need to make... Mulțumim. Acest raport se ocupă de pregătire și apoi trecem la chestiunile mai largi care ne vor permite să avem o abordare mai largă, mai amplă. Ignacio Caval și apoi doamna Davos, acum Ignacio. Eu proverò a non essere ripetitivo, perché sono, ho già detto tanto. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să nu repet ce au spus până acum domnul Rubic, doamna Hauta la alții. Sigur că domnul Pereira a făcut o treabă foarte bună, însă eu cred că încă este o dificultate de abordare a finanțării pentru dezvoltare. Sigur că am donat foarte mult pe fonduri. Uniunea Europeană e primul donator, însă sunt mecanisme care totuși concret n-au creat o dezvoltare, o emancipare în aceste țări uh, beneficiare. Deci e dificil să înțelegem care exact sunt instrumentele mm, care trebuie utilizate, pentru că, pe de o parte, vorbim de doamna Hautala uh, de repercusiuni negative posibile, pe de altă parte, Există acest mix, așa numit blending, care dacă nu e controlat bine poate genera speculă. Însă, Până la urmă, ce nu reușim noi să facem încă e să avem o viziune globală a modului în care trebuie să se dezvolte lumea, pentru că cel mai corect ar fi să avem o imagine globală. Să vedem în ce mod dezvoltarea pe care vrem noi să o aducem are un impact, de exemplu, asupra schimbărilor climatice, uh, și, bun, știu că e dificil de făcut, însă asta trebuie să fie punctul nostru de plecare. Eu cred că totuși asta trebuie să fie abordarea noastră generală. Dar nu știu dacă avem timp să facem așa ceva pe viitor. Că nu, nu, nu știu dacă mai avem suficient timp la dispoziție. And thank you, um... Mulțumim. Davostia și Annelies Elischleichner apoi. Domnul Știr, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, raportului pentru că a introdus aceste elemente atât de importante, cred că acest raport se va dovedi a fi unul dintre cele mai importante rapoarte în proprie inițiativă în acest an. Ideea generală e să ducem la timp în plenară pentru ca să poată să treacă mai departe spre Consiliu, mai ales în vederea conferinței de la Addis. Este o chestiune importantă, într-adevăr, și pentru cetățenii europeni care, în număr mare, sprijină acest demers de finanțare oferit de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea anumitor părți ale lumii. De asemenea, cetățenii europeni înțeleg foarte bine că, deși noi reprezentăm doar 7% din populația planetei, reprezentăm în același timp cam 25% din produsul mondial brut și 50% din ajutorul pentru dezvoltare oferit la nivel mondial. E o diferență între 25% produs mondial brut și 50% asistență pentru dezvoltare. Asta ne arată clar că e nevoie aici de un parteneriat global cu alți protagoniști de pe scena economică internațională, care ar trebui la rândul lor să contribuie mai mult Trebuie să transmitem și noi acest mesaj către cetățenii europeni și către contribuabilii europeni. Ce vreau să spun? Când e vorba de această finanțare, e categoric o chestiune internă pe de o parte, avem lecții de făcut și Parlamentul și-a enunțat aici poziția, transmite un mesaj clar, trebuie să ne reangajăm pe această cale, însă în același timp există și o dimensiune care implică negocieri internaționale, și anume implicarea altor protagoniști pentru a crește volumul total al contribuțiilor. Acest aspect va trebui să nu-l uităm dacă vrem să sprijinim într-adevăr demersurile europene pe plan internațional în negocieri. E nevoie să existe aici anumite pârghii la dispoziția Uniunii Europene pentru a-și putea atinge obiectivele de negociere. Cred că raportorul, într-un mod uh, deosebit de pertinent, a identificat cele trei surse. Am avut un schimb de opinii în acest sens și cu reprezentantul SCD-ului. Acesta a pus lucrurile într-un context mai larg, a spus că o creștere de doar 1% în veniturile din impozitare în țările în curs de dezvoltare ar dubla volumul disponibil la nivel mondial. De asemenea, vă mulțumesc. Ana Leeds urmează. Mulțumesc foarte mult. Doream să mulțumesc raportorului pentru acest raport atât de detaliat, care aduce în chestiune, în discuție chestiuni deosebit de importante, lipsa de angajament, de exemplu, în alte părți. E o situație inacceptabilă. În acest an, în acest an al dezvoltării, va trebui să folosim acest prilej pentru a asigura nivele mai ridicate de angajare. Mulțumesc, Elișlai. Dunque, ringrazio anch'io il... Mulțumesc, eh, doamna președinte, și mulțumesc și colegului Pereira pentru eh, munca făcută până acum și raportorilor eh, din umbră. Subiectul e important, complex. Vă mulțumesc și pentru că, după cum au făcut-o mai mulți aici, ați vorbit de importanța mobilizării propriilor resurse. E important asta pentru a eficientiza ajutoarele. Aici uh, vă reamintesc că va exista și un raport uh, suplimentar față de ceea ce face colegul nostru. E vorba de un raport care se va ocupa în principal de evaziunea fiscală, de evitarea de uh, plății impozitelor în țările în curs de dezvoltare, de necesitatea de a avea sisteme fiscale mai stabile, mai corecte. Deci cred că e un subiect de mare importanță pentru că când ne gândim la câte resurse se pierd cu evaziunea fiscală în aceste țări, ne îngrozim. Sunt estimări despre care vom vorbi și luni la un seminar uh, organizat uh, cu raportori efectivi și cu raportori din umbră și cu mulți experți. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru munca făcută și vom continua discuția și în cu ocazia celuilalt raport despre care vă vorbeam. Mulțumesc. Nu văd că ar dorește să mai intervină nimeni altcineva. Aș avea și eu câteva comentarii și apoi dăm încă o dată cuvântul comisiei și pe raportorului. E o conferință foarte importantă, într-adevăr, și în ceea ce privește AOD, după cum spunea domnul Rubic, nu e vorba doar de bani. Am avut acea prezentare de Solheim care ne-a spus că ajutorul, asistența e doar o mică parte din sumele disponibile în statele în curs de dezvoltare. Se vorbea de 1% aici, 1% în plus la impozitare ar dubla volumul ajutorului asistenței disponibile. negocierile de la Adi și la New York nu vor fi limitate doar la faptele concrete. Acolo se vor face și jocuri de putere. China, noile economii în ascensiune o să încearcă să facă concurență unii Europene acolo. ne am promis 7% în trecut și nu ne-am ținut de cuvânt, dar dacă nu ne reangajăm în direcția aceleași cifre, nu o să ne asculte acolo și o să spună că Occidentul nu e gata să discute și atunci nici noi nu mai stăm la discuții. Trebuie să, înce- să angajăm acest 0,7%. Nu e vorba doar de AOD. AOD va juca un rol mai mare decât joacă în realitate ca o cheie către negocieri, dar după aceea o să înceapă jocurile de putere și o să, să vină tot felul de idei. Sunt de acord cu ce a spus Schlein în legătură cu impozitele. Statele respective trebuie să își perfecționeze sistemul fiscal, dar o să se audă multe lucruri și despre Uniunea Europeană. Ei citez iarele de la noi, văd ce discuții avem și noi în legătură cu evaziunea fiscală. Uh, și alte chestiuni de cooperare globală. Negocierile, prin urmare, vor fi complexe. Și concluzia va fi că toți va trebui să ne facem temele bine, bine de tot. Mă întorc acum spre comisie eh, și îi întreb cum merg lucrurile în comisia lor pentru OECD. Există o comisie a noastră pentru OECD, nu acea specială, cea care se ocupă de fiscalitate, cum se integrează în acest demers OECD-ul? Putem prelua de acolo niște angajamente concrete înainte de conferința de la Adis, Mathieu Remont, din partea Comisiei, sunteți de la DGDEFCO. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ne dați uh, posibilitatea să intervenim. Am luat notă de comentariile făcute și așteptăm cu nerăbdare să vedem produsul finit. Înainte de a răspunde la întrebarea noastră, câteva comentarii cu caracter general. Un lucru deosebit de important pentru noi este acest element al inteligibilității și a uh, gradului de acoperire. Trebuie să avem o perspectivă amplă, care să includă toate aspectele, o privire mai cuprinzătoare, care să cuprindă tot spectrul financiar și nefinanciar. recunoscând că în contextul uh, mijloacelor de implementare financiară, resursele interne, mobilizarea internă în aceste state, după cum s-a spus deja, este esențială. În uh, primul proiect de document pentru ADIS, care se discută acum în New York, se spune că mobilizarea resurselor interne va trebui să fie principalul pilon al dezvoltării. Și cred că se cuprinde tocmai esența acestor concluzii de aici. Ceea ce privește componenta non-financiară, ideea e că nu banii trebuie să fie pilonul principal, ci bunele politici, buna guvernanță. Apoi, tot timpul revenim la chestiunea angajamentelor Însă nu trebuie să uită că Uniunea Europeană are realizări remarcabile și contribuții deosebit de semnificative în aceste domenii. Uh, se vorbea de mobilizarea resurselor interne. În acest sens, în contextul G20 la OECD, ne-am concentrat pe proiecte menite tocmai a spori eficientizarea acestor activități. Metode de identificare a fraudelor, a evaziunii fiscale, cum se pot uh, extinde aceste avantaje, aceste facilități în statele în curs de dezvoltare, încercăm să impunem și adoptarea unor standarde globale, sigur să ținând cont de capacitatea existentă la nivelul statelor în curs de dezvoltare. Asta ca să clarificăm puțin contribuția europeană. O să vedem apoi care va fi oferta în termeni concreți. Discuțiile au început la Consiliu, să vedem cum, putem, cum se poate răspunde la această comunicare, însă un domeniu în care putem contribui este tocmai acesta al standardelor internaționale. Apoi, în ceea ce privește AOD-ul, o să revenim la această chestiune în cursul după amiezii. Deocamdată pot să vă spun că va, ne vom de acest raport al Secretarului General al Națiunilor Unite, care este echilibrat uh, și vom încerca să pornim de la acesta se menționează acolo că lumea s-a schimbat, că agenda după 2015 va trebui să fie una universală, nu în materie de scopuri, ci și în materie de punere în aplicare a acestora și apoi scopuri pentru împărtășirea răspunderii într-un context de parteneriat global. Nu vorbesc aici de o condiționalizare pentru acest uh, angajament de 0,7%, Sigur, va trebui să fie discutat la Consiliu, dar noi în direcția asta mergem. Apoi, în ceea ce privește calendarul, am spus că e nevoie de ținte ambițioase. Însă nu putem noi acum unilateral să specificăm un calendar. Acesta va trebui să definitivat în, într-un, în contextul unui pachet mai amplu. Doamna președinte, mulțumim. Raportorul, domnul Silva Pereira. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru aceste comentarii atât de utile și pentru considerațiile amabile. Foarte, foarte pe scurt, în încheiere, aș avea câteva observații. Prima, în opinia mea, comunicarea Comisiei Europene este o contribuție pozitivă la această dezbatere privind finanțarea pentru dezvoltare și salut uh, trimiterile la chestiuni de coerența politicilor, la această abordare amplă, cuprinzătoare, referirile la metodele de implementare financiară și nefinanciară în același timp. Este într-adevăr nevoie ca această răspundere să fie împărțită și în noul context economic mondial asta înseamnă altceva decât însemna în trecut. În ciuda faptului că trebuie să mobilizăm resurse interne suplimentare, trebuie să asigurăm o aliniere a finanțării private cu eh, țintele de dezvoltare sistemică. Și deci, dincolo de asta, AOD va continua să joace un rol important în contextul politicilor pentru dezvoltare. Și dacă la Addis Abeba vrem să avem o dezbatere coerentă și fructoasă pe celelalte chestiuni, resurse interne, finanțare privată și mai departe. Dacă vrem asta, nu va trebui să ne axăm pe AOD, pentru că altfel toată dezbaterea va fi pe AOD. Și e vorba de o, o, o greșeală strategică. Uniunea Europeană intră la dezbateri spunând sprijinim apelul secretarului general pentru acest și suntem gata să atingem acest prag de 0,7. Cu condiția ca ceilalți parteneri să facă același lucru. Și noi o să prezentăm un calendar cu condiția ca ceilalți parteneri să fie de acord cu acest calendar. Asta fără să venim cu vreo propunere de-a noastră. Nimic. Și atunci dezbaterea va fi automat toată despre AOD, o să se discute calendarul, o să se discute problema angajamentelor și nu vrem să se întâmple asta. Uniunea Europeană, în prezent, principal donator, are rol conducător, ar trebui să aibă un rol conducător și în aceste discuții politice la Addis Abeba. Și dacă vrem ca asta să se întâmple, trebuie să prezentăm clar care sunt propunerile proprii. Și asta se poate face. Și asta va fi un exemplu pentru ceilalți. În opinia mea, așa putem cel mai bine să ne asigurăm că și ceilalți parteneri se angajează pe această cale. Mă tem că aici nu e vorba doar de o chestiune de ordin tactic. Se spune, nu prezentăm calendarul pentru că încă nu știm dacă ceilalți parteneri sunt gata să se angajeze în mod concret pe ținte precise. Ar putea fi o explicație, dar s-ar putea să fie altă explicație în același timp. La Consiliu nu există un acord pe marginea acestui calendar. Și motivul pentru care în aviz nu se include un calendar este că există constrângeri de ordin financiar. Anumite state reprezentate în Consiliu nu sunt gata să se angajeze. Asta e problema. Ceea ce ar însemna că avem o chestiune complexă de ordin politic în fața noastră acum. Nu e vorba de relația cu ceilalți parteneri, e vorba de angajamentul Uniunii Europene. Ciogonul s are perfect dreptate Trebuie să punem accentul și pe celelalte chestiuni, resursele interne, finanțare privată și mai departe. Paul Rubic are și el perfectă dreptate, trebuie să ajutăm pe oameni să se ajute singuri. Să ne concentrăm pe bună guvernanță, pe dezvoltarea capacităților la nivel local, mediul de afaceri, statul de drept, instituții solide. Toate aceste lucruri sunt deosebit de importante, însă noi putem face asta doar dacă reușim să prezentăm un angajament concret în materie de AOD și asta va crea condițiile politice necesare celorlalte discuții. La Ignacio Coroi garantez că atunci când vorbim de transparență și răspundere, asta presupune și o evaluare a rezultatelor. Comisia Europeană pune accentul pe asta în comunicarea proprie, și anume că trebuie să ne concentrăm pe rezultate măsurabile, concrete. Va trebui să știm, prin urmare, dacă această politică pentru dezvoltare își atinge într-adevăr scopurile. Și transparența și responsabilitatea presupun și o evaluare a rezultatelor. Apoi o să trecem sigur la pregătirea proiectului final de decizie. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim, spune doamna președintă, este un început promițător, vedem aici o cooperare foarte bună între raportori din umbră. Colegilor le-aș reaminti că votul pe marginea raportului 20 aprilie la întâlnirea noastră ca să îl putem avea la plenara din mai să avem raportul înainte de concluziile Consiliului. Asta înseamnă că termenul de depunere a amendamentelor este 23 martie. Când primim textul raportului, raportului tău, Pedro? Curând? La sfârșitul acestei săptămâni? Săptămâna aceasta merge la tradus, ca să putem trimite raportorilor din umbră în engleză audierea în această după-amiază. Comisar Vimița, reprezentanți de la UNDP, UNCTAD, sectorul privat și ONG-uri. Ați primit programul audierii. Asta va avea loc imediat după activitatea comisiei noastre în această după masă. Pedro va prezida această audiere. Mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mai precis, punctul 11 este vorba de o chestiune, sperăm noi, mai puțin complicată. Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre acestea, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă, pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Raportor Davor Stier, dânsul ne poate explica ce trebuie să facem. Îi dau cuvânt. Thank you, Madam Chair, and yeah, this is a... Mulțumesc. Doamna președinte, e un dosar uh, în bună măsură tehnic, un act legislativ, un protocol legislativ, de fapt. Ah, mă scuzați, un protocol <laughs> adițional la un act legislativ uh, la acest acord pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și Africa de Sud, ca să adăugăm și Croația ca fiind un stat membru nou. Deci e doar un protocol adițional pentru a ține cont și de Croația. Ca fiind una din părțile contractante la acest acord și ca să, să se adaugă și limba croată și alte adaptări uh, și adăugiri tehnice. Nu e vorba de nimic care să se refere la fondul acestui acord de comerț, dezvoltare și cooperare cu Africa de Sud, care a fost semnat în 1999 și a fost revizuit uh, mai apoi pentru a cuprinde și obiectivele de dezvoltare ale mileniului în 2009. Sigur că va fi adaptat și pe viitor pentru noile obiective, însă pentru moment singurul lucru care trebuie făcut prin acest protocol adițional e să ținem cont de faptul că, iată, și Croația a devenit stat membru al Uniunii Europene. Deci e vorba doar de o ajustare tehnică. Textul uh, va fi dat spre traducere în cursul acestei săptămâni. Există probabil că se va vota la DV în 20 aprilie Însă trebuie să spun că pentru moment încă așteptăm uh, ca guvernul sud-african să decidă cine să semneze numele lor. S-ar putea ca Africa de Sud să dorească să o facă la un nivel mai înalt, ceea ce ar putea aduce la o nouă întârziere a ceremoniei de semnare. Și, a, și doar apoi va fi trimis uh, spre Parlament ca să-și dea acordul. Sigur, recomandarea raportorului este să adoptăm acest, uh, această modificare. Mulțumesc. Văd că domnul Liț dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă, și mulțumesc și raportorului pentru prezentare. După cum ați spus, este o chestiune tehnică. Africa de Sud e un partener strategic pentru noi, mai ales care influență în toată regiunea Africii de Sud, pe tot continentul, partea sudică a acestuia. Deci, iată, trebuie să dezvoltăm uh, și chestiunile legate de comerț și de uh, dezvoltare. Iată, Croația a devenit un uh, nou membru al Uniunii Europene. Dar dorim să profităm de ocazie ca să subliniem că după ce se va fi făcut acest lucru, noi trebuie să finalizăm negocierile cu Africa de Sud pentru că se subminează și economiile țărilor vecine ale Africii de Sud și sunt, uh, se ridică bariere în fața comerțului cu întreaga regiune. Deci haideți să vedem care sunt următorii pași. Mulțumesc. don't see any other members asking for the floor. Mulțumesc, văd că nimeni nu mai vrea să ia cuvântul. Comisia, nici comisia nu dorește, poate cineva de la Consiliu? dacă am înțeles eu bine de la Secretariatul Consiliului. Nu, se pare că nu. Bine, nu știu de unde mi s-a, de unde <laughs> a venit această notă, așa am citit eu aici. Domnul Știer mai dorește ceva să spună? Domnul raportor? Nu. Foarte bine. Ni s-a comunicat și calendarul, sperăm să votăm în aprilie. Vedem ce se întâmplă, ce vor face sudafricanii. Bun, și acum trecem la punctul numărul 12 recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind un parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții TTIP. Am avut un prim uh, schimb de opinii în ianuarie în legătură cu acest, acest proiect de aviz. Cred că colegii știu uh, că e foarte problematic acest TTIP în Parlamentul European și în întreaga Europa. Am avut 82 de amendamente. Știu că s-a muncit din greu pentru a se găsi compromisuri și vom vota astăzi la orele 15. Deci voi da cuvântul raportorului domnul Litz. Mulțumesc, uh, doamnă președintă, stimați colegi, mulțumesc pentru cooperarea la acest aviz. După cum spuneați, da, e un subiect fierbinte, însă, mă rog, am uh, încercat să concentrăm lucrurile, însă totuși avem 82 de amendamente și am încercat să le grupăm în compromisuri. Am dorit să ne referim doar la subiecte legate de dezvoltare, ceea ce am și reușit în mare parte și vă sunt recunoscător pentru cooperare. Până acum avem șapte amendamente de compromis. Compromisul numărul 1 sublinează legă, chestiuni legate de coerența politicilor pentru dezvoltare. Compromisul 2 cer un studiu independent și subliniază că prin noile reguli TTIP s-ar putea crea noi standarde. Punctul, compromisul 3 arată riscurile posibilele TTIP, compromisul 4 arată posibilele beneficii ale TTIP, compromisul 5 cere sprijin politic și asistență pentru o mai mare integrare regională. Compromisul 6 spune că e important să existe și acorduri multilaterale și acestea vor trebui uh, preferate față de acordurile bilaterale și ultimul compromis, 7, cere promovarea standardelor globale de drepturile omului și uh, deja, au fost, deja există în uh, proiect, însă vreau să le spun și compromisul numărul 8 încă să se e în curs de elaborare Oricum, noi cu amendamentul 81 cerem mai multă transparență, cam asta ar fi un uh, rezumat. Dacă aveți comentarii și întrebări, le aștept cu interes. Mulțumesc. Mulțumesc. Spune președinta, deci sunt șapte compromisuri. Da, spune, spune raportorul. Nu știu dacă sunt semnate de toate grupurile politice, spune președinta. Bun, șapte sunt semnate de grupuri. Bun, da, vor știe, vrea să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și vreau să mulțumesc și raportorului, domnul Liț, pentru munca sa și în a încerca să găsească compromisuri și în același timp să transmită mesajele pe care ne le dorim uh, către, comite, com, către Comisia Intra, de exemplu, care e comisia uh, care are de resort. Cred că compromisurile la care s-a ajuns reprezintă într-adevăr diferitele puncte de vedere din uh, amendamentele depuse. Poate cele PP-ului erau puțin mai dure, însă pentru a avea o poziție comună am făcut compromisuri și doresc cu această ocazie să mulțumesc și colegilor mei de la PPE care au retras anumite amendamente ca PP-ul să poată susține aceste șapte amendamente de compromis. Am decis să susținem de asemenea și cel de-al să susținem și amendamentul care a fost de, uh, depus de grupul socialiștilor menționat de raportor 81 pentru mai multă transparență, dar în general dacă ăsta va fi rezultatul final, îl vom susține ca atare. Am mai spus-o la primul schimb de opinii. Avizul sublinează atât uh, problemele eventuale, dar și oportunitățile aduse de către TTIP și pentru țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gărâns! Oui, euh, <clears throat> je n'ai l'amendement que je cherche sous les... Mulțumesc. N-am amendamentele la mine însă cred că e vorba de amendamentul numărul 8 du procesus care privește amendam, transparența procesului. Deci se invită Comisia să, fac, să dea dovadă de mai mare transparență. Aș vrea să introducem un amendament oral și anume invită Comisia, Consiliul și statele membre, pentru că uh, statele membre pot decide dacă mandatul e public sau nu. Deci nu cerem doar comisiei să fie transparentă. Trebuie ca și statele membre să accepte această transparență încă din start. Deci, cu acordul dumneavoastră, aș dori să facem referință și la Consiliu, să ne referim și la Consiliu. deci amendament oral propuneți dumneavoastră la un compromis 8. Domnul Gărâns, da, vreau să-l întreb pe raportor. Uh, președinte, problema e că nu avem un compromis 8. Domnul Gărâns, da, eu citesc aici că există compromis 8, că cere comisiei ca toate documentele să fie făcute, negociate să fie făcute publice. Da, putem să facem doar cu acordul statelor membre. Deci, comisia poate cere acest lucru. Însă statele membre trebuie să accepte să o facă. din bun, la sfârșit uh, dau, dau din nou cuvântul raportului. Eu am înțeles că nu mai avem un compromis 8, ci avem un amendament 81. Mă rog, domnul Liț poate, vă poate explica uh, la sfârșit. Doamna la acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Liz, pentru că a cooperat cu toate grupurile politice și majoritatea compromisurilor sunt uh, foarte utile. Și în vederea raportului final de la INTA, care e principala comisie și respect alegerea să ne concentrăm pe ceea ce e relevant pentru dezvoltare. Singura problemă pe care o vedem noi aici, pentru moment, e la compromisul numărul 4, pentru că e prea optimist în legătură cu posibilitatea ca TTIP să creeze noi șanse pentru țările în curs de dezvoltare în comerțul mondial. Cred că, cinstit vorbind, trebuie să ne dăm seama că, bun, poate că vor exista șanse, însă nu, vor, nu putem vorbi doar de șanse Poate colegii nu mai pot da dovadă de flexibilitate ca să avem o formulare mai echilibrată, cum am, credea, cum am crede noi și acolo am propus, la amendamentul 41 am propus o astfel de formulare, însă în rest, uh, iată, acest compromis 8 nu știu, nu cred că Comisia noastră pentru dezvoltare e cea care are un cuvânt de spus în legătură cu transparența. Uh, aș zice că e de sărutul altor comisii, dar dacă e necesar, mă rog, ar trebui toate comisiile să spună ceva în legătură cu transparența. Atunci, da. Și în ce privește observația domnului Gărâns, eu știu care e regulamentul în legătură cu accesul public la documente și cred că nu e neapărat adevărat că Comisia nu poate publica documente dacă respectă regulamentul și excepțiile prevăzute în el. Nu cred că statele membre sunt cele care hotărăsc dacă sunt documente care, pe care le-au trimis comisiei. Mă rog, aici poate situația e puțin confuză, însă, până la urmă, transparența, da, e o chestiune uh, esențială, dar nu știu dacă e de resortul nostru, celor de la Comisia pentru Dezvoltare. Președinte, nu, vă mulțumesc. Va reveni domnul Liț la această problemă, compromisul 8. Domnul Corao și apoi doamna Sanchez. Vă rog. Mulțumesc și vreau să mulțumesc și colegului Liz și pentru că a fost o muncă colectivă, a ascultat uh, glasul tuturor. ce privește acest uh, acord transatlantic TTIP, cred că mm, s-a născut într-un moment nefast, pentru că optimismul uh, de care dau unii dovadă nu e prea motivat. Asta apare din toate studiile efectuate și în celelalte comisii, că e adevărat, noi, noi trebuie să ne ocupăm de efectele în țările de dezvoltare. Și cred că acest optimism de la colomentul 4 nu este justificat. Are dreptate doamna Hautala. Că dacă efectele pe piața noastră internă vor fi destul de negative, să ne gândim ce se va întâmpla în țările în curs de dezvoltare. Deci eu aș fi mai prudent. În ce privește transparența și competența, dacă e sau nu de competența noastră să vorbim de transparență, eu cred că transparența e o valoare absolută despre care trebuie să vorbim întotdeauna în orice fel de Uh, act legislativ de, al instituțiilor europene. Faptul că nu există transparență la negocieri uh, în ce privește studiile despre acest tratat ne indică deja că există probleme cu acest tratat. Mm. În rest, uh, nu pot decât să spun că felicit pe domnul coleg că a ascultat pe toată lumea și a dat dovadă de bunăvoință în colaborarea cu noi. Mulțumesc! Președinte, acum Lola Sanchez. Mulțumesc și mulțumesc și domnului Liț. Aș avea câteva comentarii. În primul rând, aș avea ceva să solicit tuturor colegilor ca să uh, sprijiniți amendamentul 76 care propune includerea în mod oficial a dialogului cu uh, actori interesați din societatea civilă. Pentru că, bun, amendamentul 81 e uh, asemănător, însă cere doar promovarea dialogului cu societatea civilă. Eu cred că văzând cum se comportă Comisia Europeană față de acest uh, tratat TTIP în ce privește transparența și toate celelalte, cred, cred că trebuie să-i cerem să promoveze uh, dialogul. Pentru că, iată, Comisia nu prea vrea să facă acest lucru, de aceea nu este, de, nu este mai transparentă decât ca urmare a presiunilor societății civile. Deci trebuie să-i cerem acest lucru. Iată, ieri la Madrid am avut o dezbatere cu negociatorii atunci societatea civilă este cea care pune presiuni și care uh, uh, obligă Comisia să fie mai transparentă. Deci sunt de acord cu antevorbitorul meu, Ignacio? Transparența e o temă transversală. Dacă nu există transparență, nu există nici democrație și cred că toate comisiile trebuie să ceară acest lucru Comisiei Europene, să dea dovadă de mai multă transparență. ce privește amendamentul acesta, uh, amendamentul 80, care solicită uh, Comisiei să ofere accesul la toate documentele, fac un comentariu și eu transparența asta de care se prezumă că va da dovadă Comisia Europeană nu e în fond reală. Noi vrem să vedem doar texte, noi vrem, vedem doar texte consolidate. Textele consolidate nu se pot vedea. Ei spun că e vorba de strategia de negociere care nu ni se arată, dar în documentele consolidate acest argument cade, pentru că e cunoscut de ambele părți. În textul consolidat e un text negociat de către SUA și de către Comisia Europeană, deja e cunoscut de ambele părți și nu înțelegem de ce nu, ni se, de ce nu se dorește uh, să fie făcut public. E important să cunoaștem comi, uh, poziția Comisiei. Dacă nu știm exact ce se întâmplă cu textul consolidat, dacă uh, e apropiat sau îndepărtat de propunerile Comisiei, nu, vrem să știm exact uh, negru pe alb ce e scris acolo. Și există și o sentință a Curții Europene de Justiție care solicită să existe mai multă transparență și să nu se utilizeze ca excepție acest regulament privitor la menținerea secretului, să nu se utilizeze decât ca excepție și nu ca normă generală. Ca cum se utilizează ca normă generală. Iată, avocatul poporului a deschis o anchetă pe tema asta și cred că lucrurile sunt grave. Deci cred că e uh, absolut uh, esențial să cerem uh, mai multă transparență, că fără transparență nu avem nici democrație. Thank you. Charles, you want to say... Mulțumesc, Charles. Doresc să revii. Da, vreau să risipim o neînțelegere. Eu am introdus un amendament oral la dineauri, propunând să se adauge acolo și statele membre. Dar vreau să vă spun și de ce. Eu m-am referit la publicarea mandatului. Mandatul e definit de statele membre și încredințat Comisiei pentru a fi executat. Deci Comisia duce negocierile, dar atâta timp cât uh, ultimul stat membru care s-a opus publicării mandatului uh, nu uh, și-a nu s-a răzgândit, atunci Comisia nu poate publica mandatul, motiv pentru care am propus să se introducă acest amendament. Sigur că mai apoi doamna Hautala are uh, dreptate. Sigur, Comisia trebuie să decidă gradul de transparență față de Parlament. Dar cred că responsabilitatea unei transparențe cât mai mari posibile, ține la început de Consiliu, de statele membre, deci, și apoi, sigur, în cursul negocierilor, e apanajul Comisiei. Dacă mai avem o îndoială, putem uh, consulta serviciul juridic. Ok, hey, did you want to say... Mulțumesc. Doamna Hautel a dorit să adăugați ceva. Bun, în primul rând, susțin cererea ca statele membre să publice, să facă public mandatul, iată, a fost nevoie de un an și jumătate și, și asta doar datorită presiunilor am reușit. Dar cred că avem și un alt exemplu. Doamna comisar Malmström a solicitat, a rugat statele membre să publice mandatul de negociere pentru acordul TISA, care se referă la serviciile publice. Cred că trecem printr-o schimbare culturală cu uh, această nouă interpretare expusă aici de doamna Lola Sanchez. Cred că chestiunea e complexă, atât în ce privește accesul public, cât și dreptul Parlamentului la acces la aceste documente. Poate știți că, pentru moment, INTA a comandat un studiu în legătură cu aceste două aspecte, și în Comisia Jurii, unde sunt eu membru, am hotărât în această dimineață că vom aștepta publicarea acestui studiu ca să ținem cont de concluzii. Acolo să vedem cum să fie informat Parlamentul, ținând cont de Tratatul de la Lisabona, care spune că acum eh, Parlamentul are dreptul de a se opune sau de a accepta acordurile acestea, inclusiv TTIP-ul. Deci trebuie să fim informați și să fim informați la timp. Așadar, cred că nu facem decât uh, niște cereri așa cu jumătate de gură atunci când solicităm mai multă transparență. Nu, noi trebuie să fim mai hotărâți. Yeah, I mean, well, let, well, let... Președinta. Dăm cuvântul lui Arne acum, pentru că așa vrea să facă un amendament la un compromis care nu mai există. Uh, Dar, mă rog, nu trebuie să rezolvăm totul astăzi. Transparența e o mare problemă, întregul Parlament e implicat. Noi facem doar un aviz, aviz față de documentul INTA și uh, va fi inclus în textul INTA. Și poate INTA a dat un studiu tocmai pentru că situația e foarte complicată. Deci nu rezolvăm noi toate problemele aici, trebuie să fim conștienți de asta. Nici nu o să avem noi ultimul cuvânt. E vorba doar de un prim aviz. Putem să mai analizăm lucrurile. Să vedem dacă avem nevoie sau nu de un studiu uh, privitor la impactul TTIP asupra dezvoltării și așa mai departe. Dar trebuie să știm mai multe despre acest acord. Să știm care sunt parametrii acestuia. Deci vom reveni la TTIP. Comisia a cerut cuvântul înaintea lui Arne. Vă rog, domnul Bosiu de la Direcția Generală pentru Comerț. Mulțumesc, doamna președintă. Câteva comentarii referitoare la problema asta TTIP și cum afectează el dezvoltarea. Sigur că acordul acesta cu SUA e foarte important și tratatul spune că trebuie să avem politici uh, pentru dezvoltare coerente. Comisia face în mod constant rapoarte pe tema asta. În următorul raport vom analiza chiar uh, chestiunea impactului TTIP asupra dezvoltării. În mod exhaustiv chiar. Și sigur, având în vedere de uh, având în vedere dimensiunile economiilor uh, Statelor Unite și a Uniunii Europene și influența lor asupra țărilor în curs de dezvoltare, tot ceea ce se întâmplă pe aceste două mari piețe e important și pentru țările terțe, mai ales pentru cele în curs de dezvoltare. Eu vreau doar să spun că subiectul acesta a fost deja, mă rog, parțialmente analizat în studiu pe care Comisia îl comandase uh, Centrului pentru Cercetări în domeniul politicilor economice, care a menționat uh, un impact pozitiv pentru țele terțe a TTIP-ului și mai ales asupra țărilor cu venituri uh, cu, cu venituri uh, mici. Mă rog, vom analiza chestiunea în detaliu și în cadrul unui studiu de impact de durabilitate uh, întreprins în paralel cu negocierile. În modul în care Comisia vede lucrurile e că poate avem două dimensiuni diferite. Avem uh, un acord de liber schimb clasic și mai, mai e și problema cooperării în domeniul reglementării cu Statele Unite, în ce privește acordul de liber schimb clasic, relații comerciale, efectul e clasic, de asemenea. Legat de creșterea PIB-ului în Europa și în SUA, mai mult de 120 de miliarde în Europa, deci crește și piața europeană și asta uh, Uh, aduce profit și țărilor terțe. În ce privește reglementarea relațiilor de comerț, bun, aici uh, lucrurile diferă în funcție de țările terțe. Uh, e vorba de dreptul la concurență de, între furnizorii de pe piața europeană și cei de pe piața Statelor Unite. Ce e clar e că în anumite cazuri poate exista un uh, efect negativ, însă dacă ne gândim la cele mai puțin avansate, țările din Africa sau dacă avem, mai, avem uh, grile de analiză diferite și cele 10 principale produse de export ale țărilor mai puțin dezvoltate, de exemplu, care reprezintă până la 80% din uh, exporturile lor, Niciunul din acestea nu este comun cu primele 10 produse de export ale SUA spre Europa sau ale Europei. Deci concurența nu prea mare și înțelegem de ce, în funcție de nivelul de dezvoltare respectiv între exporturile celor cele mai puțin dezvoltate spre Europa și exporturile americane spre Europa. Deci uh, efectele negative relativ sunt limitate. Uh, bun, asta în ce privește primul punct, uh, acordul clasic de liber schimb. Cel de-al doilea punct, dimensiunea de regulament, tot ce privește aspecte legate de regulament, a fost și o dezbatere cu semne de întrebare în legătură cu faptul că barierele la intrare pe piața europeană ar putea fi ridicate, mai ales în ce privește produse sanitare, fitosanitare. Aici trebuie să fim clari și să spunem că tot ce se face în cadrul TTIP în materie de reglementare sigur, nu va avea niciun impact în ce privește ridicarea barierelor. E vorba de facilitarea schimburilor acolo unde e posibil și nu de a elimina barierele față de SUA sau față de țările terțe. În cooperarea uh, creierii de regulament este o dimensiune orizontală, uh, transatlantică, deci elemente cum ar fi mai multă transparență, mai multe, mai multe consultări cu, țările, cu părțile terțe sunt elemente importante de care se ține seama. Și uh, aici uh, efectele sunt uh, totuși pozitive și față de țările terțe, dacă există mai multă transparență. Cred că e un lucru pozitiv și pentru țările terțe. Și există și o dimensiune, dimensiune mai verticală, sectorială, uh, se cooperează într-un anumit număr de sectoare cu obiectivul uh, ca acolo unde abordarea americană și europeană e aceeași și aprecierea riscului e același, de exemplu în cazul industriei de automobile. Deci unde avem noi uh, uh, compatibilitate, se simplifică și activitatea operatorilor. că nu trebuie să respecte două seturi de condiții diferite. Uh, ça non plus, le, le, je vois pas en... Uh, și atunci nu văd nici aici de ce impactul pentru cele trei ar fi negativ. Ba, eu cred că e pozitiv, pentru că și ele pot participa la acest mecanism uh, ulterior, desigur. Și apoi, uh, în legătura cu OMC-ul, există un uh, alineat în proiectul de aviz aici uh, ar, ar fi bună o viziune mai, puțin mai nuanțată, pentru că dacă Statele Unite și Europa uh, ajung la anumite acorduri pe un anumit număr de subiecte, există un caracter automat la nivel multilateral. Dar nu există niciun import uh, automat la nivel multilateral, ci e vorba doar de acorduri bilaterale. E vorba doar de Statele Unite și uh, Europa și aportul lor la altă discuție la nivel multilateral. Multe discuții multilaterale sunt blocate, din păcate, și nu se pot face progrese în domenii foarte importante. Și acum, dacă Statele Unite și Europa ajung la un acord pe un anumit număr de subiecte și iau o inițiativă în comun și își asumă rolul de lider, asta uh, va însemna că vor da un exemplu, că iată și zone de tradiții diferite pot să se pună de acord și atunci poate se deblochează lucrurile și la nivel multilateral. Și încă un cuvânt în legătură cu transparența de care s-a tot vorbit aici, vă mai spun că, sigur, asta e și prioritatea Comisiei și a doamnei comisar Malmström de când a fost uh, numită în această funcție. Toată lumea e conștientă de importanța transparenței, mai ales la aceste negocieri și tot ce ține de legislație, pentru că acolo s-au ivit multe puncte de întrebare, mai ales în Europa. Și sigur că dorim mai multă transparență, practic, dacă privim lucrurile din punct de vedere obiectiv, niciodată n-am avut atâta, atâta transparență la niște negocieri bilaterale. Mandatul de, pentru negocieri, până la urmă, a fost publicat. Târziu, e adevărat. Dar, oricum, Comisia încă de la început uh, a, și-a dorit publicarea acestui mandat. Și, până la urmă, important e că, până la urmă, a fost făcut public și apoi noi facem eforturi uh, pentru a avea mai multă transparență. Asta sigur acolo unde putem hotărâ noi, fără Consiliul și statele membre, mai ales în ce privește publicarea textelor uh, pe care Comisia le uh, introduce în negocieri. La începutul lui ianuarie, iată, Comisia a publicat uh, majoritatea textelor cu care a venit ea la negocieri și mai ales tot ce ține de uh, legislație. Am uh, încheiat, doamnă. Clear. When I'm... Mulțumesc. Să fim foarte clare. Atunci când am întâlnit cu doamna comisar Malmström la Strasburg, uh, mi-a spus că veți publica un studiu în legătură cu impactul asupra statelor terțe. Deci va exista un uh, studiu sau este vorba despre evaluarea de impact? Dacă da, când vom avea rezultatele? Nu. Este vorba despre un studiu care a fost uh, publicat acum 2 ani, un studiu separat care include uh, o dimensiune care vizează statele terțe. Iar în uh, contextul evaluării de impact cu privire la durabilitate vom include și impactul asupra statelor terțe. Doamna președinte, interesant pentru că am verificat lucrurile. La o întâlnire cu domnul Schulz, dânsa a spus că în câteva săptămâni ne va parveni un studiu în legătură cu impactul asupra statelor tețe și asupra statelor din vecinătate. Poate că ar trebui să uh, clarifice uh, Comisia de ce a spus aceste lucruri uh, eurodeputaților. Oricum, asta a spus doamna comisar Mastrum la Strasburg. Mai avem trei minute, și Este foarte urgent pentru că dacă nu vreau să dau înapoi cuvântul lui Aneliț. Da, aș dori să adresez o întrebare Comisiei. Impactul care ne interesează pe noi ca și Comisie pentru Dezvoltare este acela care vizează um, situația statelor exportatoare spre Uniunea Europeană, câtă vreme normele de calitate uh, se schimbă, se îmbunătățesc. S-ar putea să existe dificultăți uh, pentru a exista un acces uh, la normele noastre dintr-un asemenea mare spațiu comercial care se creează. Poate că e nevoie de mai multă asistență tehnică pentru a ajuta statele să pregătească mai bine produsele. Dacă nu, nu vor reuși să exporte către noi decât materii uh, prime, ori noi nu ne dorim acest lucru. Deci oare există vreun studiu în acest sens? Asta ne interesează. Doamna președinte, cred că am primit un uh, răspuns. Haideți să așteptăm acest studiu, pentru că răspunsul, uh, cred, va fi că statele noastre sunt mult mai ridicate din anumite perspective. Uh, standardele Statelor Unite la fel, deci uh, depinde. S-ar putea să discutăm mai uh, târziu pentru că trebuie să închem acum ședința Comisiei. Domnule Lind, acum ultimele cuvinte. Aș dori să vă mulțumesc și să-mi exprim uh, surprinderea cu privire la ceea ce a spus reprezentantul Comisiei. Aveam impresia că doamna comisar va fi uh, prezentă și că vom uh, înțelege exact când ne va parveni acest studiu, că vom afla astăzi. Acest lucru este important pentru noi pentru ca comisia noastră să poată redacta așa cum trebuie un uh, aviz, uh, are nevoie de anumite informații. Uh, primim informații și din partea Parlamentului Britanic, sunt mai multe studii, studii din partea acestui aceleași autor, dar aici nu avem suficiente informații, deci e important să primim astfel de informații pentru a putea să ne redactăm avizul. În ceea ce privește întrebarea doamnei Hautala, compromisurile 3 și 4, ei bine, nu Vom discuta despre aceste aspecte, dar 3 uh, și 4 au fost legate, deci va exista uh, un echilibru. Doamna Monterey a spus și ea ceva legat de textul consolidat. Din păcate, în uh, text nu este vorba despre consolidarea anumitor aspecte. Vorbeam, de fapt, despre toate documentele în compromisul nostru, inclusiv despre documentele de negociere. Nu putem să fim în situația în care eurodeputații, eh, deputații naționali primesc mai multe informații despre negocieri decât eh, eurodeputații. Trebuie să existe anumite evoluții din perspectiva transparenței aici. Încercăm să avem astfel de discuție în legătură cu compromisurile. Domnule Görens, am înțeles că puteți retrage amendamentul, oare putem să primim o formulare în scris? Trebuie să discutăm aceste lucruri. Uh, mă voi întâlni repede cu raportorii din umbră, pentru că vom vota în această după amiază. Altfel, uh, sugerez să lăsăm amendamentul 81 așa cum uh, e. Oricum, trebuie să ne mai coordonăm puțin, să vedem dacă putem să consultăm și serviciile juridice. Nu știu exact cum stau lucrurile, habar n-am. Dar acesta este feedback-ul meu. Doamna președinte, vă las să rezolvați uh, între voi această chestiune înainte de uh, ora 15. Comisia poate clarifica totuși această chestiune a studiului. E o problemă urgentă pentru noi. Am discutat și cu staful care a fost la această întâlnire, dar și ei au înțeles că se lucrează la un nou uh, studiu. Am dorit să aflăm, deci, detalii. Uh, votul pe marginea avizului va avea loc uh, astăzi, după amiază, la ora 15. Avem compromisul. sperăm uh, așadar că votul va merge repede. Și reamintesc tuturor că vom reveni la acest subiect după ce vom primi studiul Comisiei. Mulțumesc, dragi colegi, o pauză de prânz plăcută, mulțumim și interpreților pentru cele câteva minute în plus acordate.